I will do my very best. Ladies and gentlemen, schönen guten Morgen. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Dați-mi voie să vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Dați-mi voie să vă întreb dacă există inter, uh, obiecții cu privire la ordinea de zi. Mi Se pare că nu, nici eu nu am comunicări importante. Deci ajungem la Punctul 3 de pe ordinea de zi, Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare, discuție cu privire la stadiul în care se află programul PCI. Dați-mi voie să urez bun venit, în primul rând, pe domnul Patrick Lambert, director, domnul Gillet, Beatrice Jordi și pe domnul Sataf. Sper că v-am uh, pronunțat corect numele, spune președintele. Dați-mi voie să urez bun venit și colegilor și mă bucur, aștept cu nerăbdare um, prezentările și dezbaterea care se vor încheia la fix înainte de ora 10 pentru că trebuie să votăm. Domnule Lambert, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit posibilitatea de a prezenta agenția în această dimineață și programele acesteia. Cunoaștem o serie de deputați, dar este prima dată când avem ocazia să facem astfel de prezentare în fața comisiei dumneavoastră. Eu voi prezenta agenția în ansamblu, iar apoi colegii mei vor spune câte ceva despre programele cele mai relevante pentru comisia dumneavoastră. Dați-mi voie să încep cu Europa 2020, 2020 eh, avem un eh, slide cu inițiativele FAR. Le cunoașteți, dar puteți vedea subliniată relevanța agenției și a programelor acestor, acesteia uh, într-o serie întreagă de uh, inițiative FAR. Câteva cuvinte despre agenția noastră și rolul acesteia uh, în comparație cu Comisia. Comisia este uh, corpul care uh, stabilește politicile, programul de lucru pentru programe, iar apoi agenția se ocupă de uh, proces. Important este uh, să facem diferențierea între program și politici și implementare. Acest lucru ajută ambele părți să se concentreze asupra sarcinilor lor principale veți vedea că, uh, de asemenea, feedback-ul în procesul de uh, creare de politici este un aspect important. Pe acest slide puteți vedea programele de care ne ocupăm, Marco Polo, Intelligent Energy Europe, Eco Innovation și Enterprise Europe Network, rețeaua europeană pentru întreprinderi. Colegii mei vă vor spune ceva mai mult despre uh, PCI Am să îi las așadar pe ei să detalieze. În ceea ce privește bugetul, puteți vedea aceleași programe și bugetele alocate acestor programe. În total, Agenția se ocupă de aproximativ 550 de proiecte în aceste programe, dar sprijinim și aproximativ 600 de întreprinderi, de parteneri în rețeaua Enterprise Europe Network. Vom fi uh, gestionat 1,7 miliarde de euro în numele Comisiei și a Uniunii Europene până la finalul anului un slide similar care arată raportarea, respectiv programele în numele Comisiei Europene și mai ales directorat, uh, direcțiile generale uh, care se ocupă de uh, aceste programe. Lucrăm cu DG Move, DG Energy, DG Environment și DG Enterprise. Trebuie să vă spun că suntem foarte mulțumiți ca agenție că aceste patru direcții generale uh, ne-au acordat uh, gestiunea acestor uh, proiecte nouă agenției. Cine sunt beneficiarii acestor programe? Există o varietate mare de beneficiari, companii și uh, organizații uh, de afaceri, autorități publice și guverne, organizații non-guvernamentale, asociații și așa mai departe. Însă ceea ce aș dori să subliniez este importanța IMM-urilor în aceste programe. Dacă ne uităm la inițiativa Eco Innovation, mai mult de 65% din beneficiari sunt IMM-uri. Dacă ne uităm la programul Intelligent Energy Europe, mai mult de 40% din beneficiari sunt IMM-uri și, bineînțeles, în ceea ce privește Enterprise Europe Network, e bine, acest program este dedicat sprijinirii IMM-urilor. Pe scurt, câte ceva despre organizarea noastră. Este o organizare clasică, însă doream să vă arăt acest slide pentru a vă arăta flexibilitatea și adaptabilitatea agenției. Când am început, uh, ne ocupam de un singur program, Intelligent Energy Europe. Însă atunci când Comisia ne-a solicitat să gestionăm încă trei programe, am reușit să ne adaptăm structura fără mari eforturi și cu spirit de responsabilitate pentru a crea noi unități, noi module pentru a face față acestor noi responsabilități. Aș dori de asemenea să subliniez sinergiile pe care agenția a reușit să le creeze între programe am senzația că aceste sinergii nu ar fi putut fi folosite atât de bine dacă programul ar, programele ar fi continuat să fie gestionate de către Comisie. Un exemplu. Folosim rețeaua Enterprise Europe pentru a promova celelalte programe pe care le gestionăm. Astfel, ajungem la, toate IME, la multe IMM-uri din Europa. Am recrutat o serie întreagă de, pers- de persoane specializate. Um, la ora actuală suntem aproximativ 150, 80% personal uh, contractant, 13% agenți temporari și o serie de uh, funcționari uh, venind de la comisie, lucru care uh, um, întărește relațiile cu comisia. Vedeți că este vorba de experți cu privire la afaceri, energie, mediu, transport, comunicare, finanțe și așa mai departe. De curând a avut loc o evaluare a agenției și aș dori să vă prezint câteva rezultate. Este vorba de experți independenți care au analizat activitatea agenției, au considerat că modelul de Um, de, de localizare, de outsourcing, este de succes. Program, um, agenția a fost uh, eficace și eficientă și, de asemenea, au ajuns la concluzia că agenția oferă un bun mediu pentru implementarea programelor și că, de asemenea, menține un contact strâns cu beneficiarii, un punct care mie mi se pare foarte important reacțiile din partea beneficiarilor și părților, inter uh, părților interesate sunt de asemenea foarte pozitive. Timpul nostru de efectuare a plăților mediu uh, în anul trecut a fost de 19 zile. Cred că este un timp foarte bun în uh, contextul comisiei, mai ales un timp foarte bun pentru IMM-uri și, bineînțeles, noi încercăm să îmbunătățim procedurile astfel încât să reducem uh, sarcina administrativă pentru beneficiarii noștri, mai ales IMM-uri. Pe organigram ați văzut că avem o unitate dedicată comunicării. Suntem mândri de eforturile noastre de comunicare, iar acest uh, diapozitiv arată în mare ce am făcut în acest domeniu. În ultimii trei ani am avut mai mult de 8 milioane de vizualizări ale paginii noastre internet, am distribuit peste 600 de mii de publicații la cerere, am apărut de peste 700 de ori în mass media și videourile noastre uh, au fost văzute de uh, milioane de de utilizatori. Încercăm așadar să um, promovăm activitățile noastre, ne ocupăm și de uh, săptămâna uh, privind energia în Europa. Um, au fost 722 uh, de evenimente în 44 de țări, inclusiv evenimente majore la Bruxelles. Așadar, agenția uh, și utilizarea acestei agenții um, aduce beneficii tuturor. Uniunea Europeană uh, obține o gestiune eficientă din punct de vedere al costurilor a programelor sale, uh, o gestiune efectuată de către personal specializat, dar și o, se bucură de flexibilitate, în același timp beneficiarii Uh, se bucură de servicii rapide, simple și care răspund nevoilor lor. Am să vă citez încă o concluzie din evaluarea menționată anterior. Să uh, citez, având în vedere succesurile având în vedere succesul obținut în uh, gestiunea programului și a inițiativelor, Comisia ar putea să uh, ofere și noi programe către gestionarea unor noi programe acestei agenții. Ultimul uh, diapozitiv, o perspectivă înspre viitor. În calitate de agenție vom continua să uh, stăm la dispoziția Uniunii Europene și a instituțiilor sale. Uh, vom sta la dispoziția tuturor părților interesate pentru a sprijini strategia Uniunii Europene pentru 2020, pentru a sprijini programe actuale și viitoare ale Uniunii Europene și de asemenea vom sta la dispoziția IMM-urilor uh, pentru a contribui la politicile de energie și uh, climă, tehnologii uh, ecologice și inovare și așa mai departe. Voi da acum cuvântul colegilor mei care vă vor spune câte ceva în detaliu despre uh, programele noastre. Începem cu Intelligent Energy Europe. So good morning, ladies and gentlemen. My colleague Vincent Beruto and I are responsible for around... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Noi ne ocupăm de 500 uh, de astfel de proiecte inclusiv uh, stabilirea a 80 de agenții care se ocupă în special de eficiența energetică, eficiența transporturilor și, în mod deosebit, uh, energiile regenerabile. Am uh, lucrat amândoi la comisie înainte de a lucra la agenție și credem că putem gestiona mai bine proiectele în cadrul agenției decât o puteam face când eram la comisie. IEE este un uh, program uh, netehnologic care susține mai multe inițiative. Am vorbit de săptămâna resurselor regenerabile, uh, gestionarea energiei și așa mai departe. Deci o serie întreagă de inițiative care sunt înțelese foarte bine în întreaga Europa. Scopul principal al acestor proiecte este acela de a transforma legislația în măsuri uh, și acțiuni. Proiectele sunt semnate la Bruxelles, dar asta nu înseamnă că orașele uh, și uh, operatorii știu cum să le pună în practică. De aceea, proiectele noastre își propun să înțeleagă mai bine cum să punem în practică aceste lucruri, care, ce funcționează, care sunt cele mai bune practici, ce nu funcționează. Susținem echipe de organizații europene de oferim uh, informații, uh, informații de comercializare, de marketing și feedback către decidenții politici. La ora actuală avem un buget de 730 de milioane pe o perioadă de șapte ani, ceea ce înseamnă 100 milioane pe an. Din 2007, bugetul anual a sporit, dar cheltuielile cu proiecte au rămas constante, în jur de 60 de milioane pe an. Și asta pentru că din 2009 banii IEE au fost transferați la Banca Europeană de mm, Investiții pentru inițiativa care susține asistența publică către autoritățile publice care mm, pregătesc uh, pachetele bancare pentru energiile alternative. E vorba de aproximativ 3.000 de beneficiari din 31 de, can, de țări care beneficiază de aceste uh, uh proiecte. Un proiect durează cam 2-3 uh, ani și implică în general 8-9 organizații din țări diferite. Susținem până, finanțăm până la nivelul de 75%, nu uh, susținem cercetarea și dezvoltarea, uh, și uh, IEE echipamentele și hardware. Uh, colegii de aici se ocupă de, la, de partea um, executivă a proiectelor. E bine, aceste proiecte uh, completează programele de cercetare. Dorim să aplicăm în practică soluții tehnologice dovedite. Și pot să vă dau trei exemple de proiecte tipice cei care sunt uh, interesați în reducerea birocrației ar putea fi interesați în, uh, această, în acest proiect numit uh, GP Wind pentru a moderniza procedurile administrative la nivelul adecvat. E, cum se face treaba asta? Ce trebuie exact să se facă la nivelul național sau la nivel local, regional? GP Wind Uh, este gestionat de guvernul uh, Scoției și în șase alte state membre uh, care lucrează împreună, învață una de la alta și doresc să um, obțină o reducere substanțială a birocrației pe parcursul acestui proiect care durează între 2010-2012. Un alt, un alt proiect se numește SF Energy Invest care își propune să promoveze utilizarea fondurilor structurale, care pot fi folosite pentru proiectele de energie alternativă, eh, dar eh, țintele inițiale nu au fost atinse. Aici eh, proiectul este gestionat de guvernul țărilor de jos și agenții și administrații din alte nouă țări. Își propun să identifice acele proiecte care pot folosi, deci, fondurile structurale. Lucrăm împreună cu colegii de la Regio pentru a asigura succesul acestui proiect. Și, în fine, ultimul exemplu este EUREM, menit să îmbunătățească competențele în ceea ce privește gestionarea energiei. Prin acest proiect, forma de pregătire profesională din Germania a fost repetată și în alte țări și a produs economii de Uh, până la 24 de milioane pentru uh, proiectul. Este Obiectivul cheie este acela de a obține uh, consecințe și un impact de durată. În fine, în concluzie, pot să vă mai dau două vești bune și anume, în primul rând, Programul IEE este apreciat și cunoscut. Primim uh, în jur de 350 de propuneri pe an. Din păcate nu putem să susținem decât 50 sau 60% dintre ele și rata succesului e de 1 la 6. Apoi, uh, supravegherea uh, online a beneficiarilor făcută de Deloitte anul acesta a descoperit că gestionarea proiectelor de către echipa noastră a Agenției Executive, adică, se bucură de o mare apreciere. În continuare, dacă aveți nevoie de alte informații cu privire la felul în care agenția noastră poate ajuta la implementarea directivelor privind energia sustenabilă și resursele alternative, vă rog să nu ezitați măsură ce discutați felul în care uh, acest domeniu poate fi susținut în cadrul, viitorului, în cadrul viitorului cadru financiar. cadrul viitorului cadru. Hmm. Bună ziua tuturor! Voi încerca să uh, vă vorbesc despre ecoinovație și despre ce facem noi în cadrul agenției. Mai întâi de o definiție. Este o uh, definiție amplă. Uh, poate fi vorba de orice tip de industrie dacă uh, dorește să devină mai verde, să ofere deci noi produse, noi materiale. Al doilea lucru important este că avem doi piloni. Mai întâi o abordare de mediu. Încercăm să lansăm pe piață idei bune, bune pentru business și bune pentru mediul înconjurător cum funcționează acest lucru. Eh, acordurile REACH nu uh, sunt obligatorie, dar am uh, atins mai mult de 50% uh, din proiecte, ceea ce e un lucru bun. Acest lucru înseamnă că întreprinderile mici și mijlocii au o participare foarte vastă. 8 din 10 sunt întreprinderi foarte mici și micro-întreprinderi, un lucru deci foarte bun de propus Europei. Credem că cheia accesului lor este pur și simplu să le oferim instrumente și să ne adaptăm la nevoile lor. Nu avem uh, priorități exclusive, dar uh, toate ideile bune care au potențial de piață sunt binevenite prin intermediul statelor membre, băncilor locale, uh, aceste întreprinderi pot să acceseze lucrările noastre. Flexibilitatea este un lucru important. Nu e nevoie să aibă un consorțiu multinațional. Acest lucru este conceput tocmai uh, având în vedere nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. Avem uh, un ciclu uh, încercăm să uh, implementăm un concept crucial care e vorba de ciclu de viață când nu e vorba de o standardizare a acestor cicluri de piață și trebuie să uh, ni se explice de ce întreprinderea respectivă s-a gândit la această abordare. După cercetare și înainte de lansarea pe piață, este important să se discute ideile și prototipurile reprezintă un procent important care provine din programele Comisiei, cam 20% din cercetările naționale, uh, restul din copyright uh, și alte idei pentru piață care pot proveni de oriunde. Dorim să facem mai eficient acordarea de fonduri publice astfel încât produsele să poată fi uh, puse în vânzare și procesele să poată fi exportate. Deci efectele asupra mediului să poată fi multiplicate. Sunt încurajat să-și pune uh, pe piață ideile și dacă uh, nu încurajăm lucrurile care nu sunt promițătoare veți discuta azi dimineața despre aspectele transversare, despre reciclare, despre sortarea deșeurilor și vreau doar să vă spun că există priorități globale, dar ele nu sunt exclusive. Există și subsectoare, de pildă sectorul textile sau plăci ceramice. Există multe idei aici am avut succes în aplicarea acestor idei, mai ales uh, s-a redus rata de uh, respingere a proiectelor. Deci există o absorpție pe piață. Și voi încheia cu două exemple unul, poate îl știți, e vorba de un nou recipient pentru lapte uh, din hârtie cu strat de plastic în interior, care uh, uh, o majoritate de proiecte privesc uh, proiecte care se află la capătul unui lung parcurs și ultimul exemplu, aceste produse fără crom din piele tratată și avem uh, numeroase alte proiecte care ar putea să vă intereseze. Vă mulțumesc! Good morning everybody. Uh, finally... Bună ziua tuturor. Câteva cuvinte despre rețeaua europeană a întreprinderilor. A fost creată pentru a crea, pentru a face să crească competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, după cum știți. Nu totdeauna managerii acestor întreprinderi au timp să găsească surse de finanțare și este mai ușor pentru întreprinderile mai mari. Dacă doriți, este un ghișeu unic la care pot apela întreprinderile mici și mijlocii. A fost creat în 2008 și în momentul de față este rețeaua cea mai vastă, nu numai din Europa, uh, rețeaua care unește între ele uh, întreprinderile și instituțiile europene în 49 de țări uh, este și avem poziții pe piețe strategie din afara Uniunii Europene. Este o rețea a oamenilor care uh, oferă consiliere întreprinderilor mici și mijlocii. Și dacă e nevoie, răspunde unor nevoi concrete, de pilde traduce uh, texte de legi foarte complicat de înțeles, de pildă directiva RICI și uh, mai mult decât atât creează niște oportunități de business pentru întreprinderile mici și mijlocii. Uh, operează o bază de date, de pildă una din cele mai mari din lume, o altă funcție a acestei rețele de IMM-uri, cum au spus și colegii mei, ea oferă feedback în privința uh, celor lucrurilor care nu funcționează și uh, astfel serviciile comisiei pot verifica dacă funcționează politicile și de asemenea indică uh, statelor membre când este cazul să se aducă îmbunătățiri legislației. Un bun exemplu de joint venture care ține seama și de subsidiaritate, nu era nevoie să se reinventeze roata. Aceste Uh, centre, birouri, sunt găzduite în cadrul unor organizații existente, cum ar fi camerele de comerț, agențiile de dezvoltare, institutele de tehnologie, universități și așa mai departe. Uh, sunt găzduite uh, aici, dar în plus aceste instituții oferă și sprijin financiar s-a dovedit o formulă de succes. În privința rezultatelor cantitative, în primii trei ani am atins cam 2 milioane și jumătate de IMM-uri la diverse niveluri. Uh, s-au uh, organizat circa 20.000 de evenimente uh, pentru mai mult de 750.000 de asemenea întreprinderi. Important este că 66.000 de companii de mm, brokerage au uh, găsit parteneri uh, dispuși să intre în colaborare cu aceste întreprinderi. Rețeaua ajută de asemenea uh, întreprinderile mici și mijlocii să aibă acces la finanțări și au beneficiat de asta 4500 de companii. În privința impactului, anul trecut s-a făcut uh, o statistică și a reșit că mai mult de jumătate din aceste întreprinderi au dezvoltat un produs nou sau au implementat uh, un nou proces de business. Cam 50% uh, din ele au raportat un impact asupra cifrelor de afaceri, 45% și-au îmbunătățit strategia de business și 99,7 din ele ar recomanda serviciile acestei rețele. Două exemple practice uh, de povești de succes, una din uh, Germania și Italia, o companie care a inaugurat uh, o tehnologie pentru depoluarea apelor industriale. Partenerii noștri au găsit o companie din Lyon care era dispusă să preia această tehnologie, o situație în care ambii au avut de câștigat. Un alt exemplu din uh, Regatul Unit, o uh, companie apro specializată în uh, Uh, centrale eoliene care a, și-a extins activitatea mm, pentru că au găsit o companie numită Cosalt uh, din Danemarca, împreună cu care au făcut o uh, joint venture Rezultatul a fost că s-au creat 30 de locuri de muncă în ambele țări. Acestea sunt două exemple de realizări. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru aceste informații detaliate. Avem acum patru intervenții. Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Dacă nu, voi închide lista. Paul Rubich, Bun, v-am consemnat, deci șase persoane înscrise la cuvânt, astfel încât dacă mai dorim și răspunsuri, uh, va trebui să vă rezumați la două minute uh, întrebările, dar, pentru că dacă nu, nu vom reuși. Doamna Carvalho, în primul rând. Uh, thank you, President. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Lambert și colegilor săi pentru uh, prezentarea sa și pentru prezentările dumnealor. Cunosc activitatea agenției dumneavoastră uh, pentru că am lucrat într-o universitate înainte și la comisie și cunosc programele pe care le-ați efectuat. Dați-mi voie să vă felicit pentru eficiența uh, cu care ați gestionat aceste programe și pentru relevanța uh, programelor și proiectelor pe care le uh, finanțați și le promovați. După părerea mea, aceste proiecte sunt cruciale pentru implementarea proiectelor de cercetare și mai ales și de asemenea pentru susținerea implementării politicilor, pentru diseminarea bunelor practici și așa mai departe. Există unele proiecte cum ar fi uh, Convenția Primarilor, care este uh, un, uh, un proiect de succes. Am două întrebări. În primul rând, care sunt așteptările dumneavoastră pentru viitor? Ieri s-a discutat viitorul buget cu o creștere în cercetare și dezvoltare, 80 de miliarde de euro. Care sunt așteptările dumneavoastră în ceea ce privește bugetul pentru programele dumneavoastră și cum vedeți structura PCI cu uh, programul cadru. Cum vedeți integrarea acestora în viitor? A doua întrebare. În trecut ați avut o, un uh, program COPNER în uh, cooperare cu țările în curs de dezvoltare. Eu cred că dumneavoastră gestionați mai bine acel program decât o face Europe Aid la ora actuală, pentru că înțelegeți mai bine uh, aspectele ce țin de energie. Ved, credeți că ați putea relua acest uh, program? Doamna Mekis. Thank you, Chair. Thank you all speakers for... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările făcute. Am auzit categoric de dumneavoastră, toată lumea vă cunoaște și am auzit multe vorbe de laudă. Și mă bucur foarte mult că, într-adevăr, produceți rezultate, pentru că de astea avem nevoie. Acum, Uh, e adevărat, am câteva întrebări, poate și din curiozitate, poate și dintr-un spirit critic. Ați vorbit despre valoarea adăugată europeană uh, pentru agenția dumneavoastră. Deci, această valoare adăugată, de ce uh, și unde exact avem nevoie de această valoare adăugată în proiectele dumneavoastră? Proiectele sunt foarte bune și utile, dar de ce trebuie să fie ele proiecte europene? Ați putea să ne dați câteva detalii aici, când, dacă este nevoie de așa zisele clustere sau grupări, dacă este într-adevăr nevoie ca mai multe țări să lucreze la oaltă, pentru că altfel am putea gândi că uh, ar fi mai bine să fie susținute la nivel național uh, astfel de proiecte. Apoi există cadrul strategic uh, comun și ne dorim uh, uh, ca lucrurile să meargă mai, mai simplu, să fie mai practic. Sunt multe agenții în, în Europa, dar și mă întreb uneori dacă avem nevoie de așa de multe, chiar dacă lucrează foarte bine. Deci, cum se leagă toate lucrurile astea unele de altele și cum lucrează și cum uh, lucrați în acest domeniu? Cu ce? Cum uh, colaborați cu cealaltă agenție care susține IMM-urile? Pentru că ați uh, vorbit despre inovare, sunteți uh, aici pe terenul inovării și până la urmă ne dorim cu toții acel sistem de ghișeu unic. Uh, dorim ca IMM-urile să vă găsească și dumneavoastră vă doriți același lucru, dar sunt atâtea coridoare și atâtea uși vor reuși ele. Apoi, cum reuși să lucrați cu punctele naționale de contact uh, în această junglă? pentru a asigura uh, legătura și legăturile în cadrul rețeaua europeană și cum veți accelera rolul dumneavoastră în viitor pe această temă. Așadar, pentru colegii prezenți aici vreau să vă spun că această agenție este rezultatul a două decizii majore a Parlamentului European. În anul 2000 a fost vorba de o inițiativă transversală în care am cerut Comisiei să stabilească o agenție executivă pentru Europa inteligentă, pentru a reduce birocrația și pentru a asigura o legătură mai bună cu lumea exterioară. În 2004 și 2005, eh, când domnul Bacali de la eh, PPE în raportul său a arătat că eh, în felul acesta putem să integrăm programul Europa Inteligentă cu IMM-urile. Deci, această agenție este oarecum copilul nostru. Sigur, poate că uh, Eh, deși poate nu am voie să spun, trebuie să recunosc că bebelușul nostru e oarecum amenizat, deoarece în orizontul în 2020 eh, nu le este deloc clar ce se va întâmpla. Uh, deci asta este una dintre uh, agențiile care se descurcă foarte bine, uh, are o gestionare foarte bună și care ar putea, mm, eu știu, să zicem, să se spargă, să se fragmenteze în această luptă dintre diversele instituții care își doresc competențe și mai departe. Comisia este, noastră este una dintre cele care doresc foarte mult ca acest domeniu să progreseze în domeniul cercetării și inovării. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți uh, cum și ce gândesc uh, doctorii de la Comisie pe această temă. Am o întrebare pentru domnul Sataf. Mi-a făcut plăcere să constat uh, cât de globală, ca să zic așa, este rețeaua dumneavoastră. Ați vorbit de Rusia, China, Statele Unite și eh, mă gândesc la țările Maghreb. Nu este oare o ocazie mai mare pentru noi eh, să avem țări precum Tunisia, Egiptul, Marocul sau eh, Ucraina pentru a le ajuta să își întărească sectorul IMM-urilor? Care sunt ideile dumneavoastră? Cum putem să facem o echipă și să lucrăm împreună cu politica de vecinătate în acest sens? Doamna Jordan Cisăli. Za zelo zanimive Mulțumesc pentru aceste prezentări. Nu am participat activ la aceste programe, de aceea apreciez cu atât mai mult informațiile furnizate. Am două întrebări. Colegii mei v-au întrebat mai ales lucruri legate de terțe țări, dar în privința programelor europene, ne-ați putea vorbi mai mult despre această distribuție egală sau inegală, eh, distribuție geografică de acces la fonduri. Eh, întreprinderi mici și mijlocii sunt eh, au succes, dar altele eh, nu sunt pur și simplu prezente în acest eh, program și nu au succes. Altă întrebare. Pentru antreprenori este din ce în ce mai important procesul de educație. Oamenii cu studii sunt din ce în ce mai precios și v-aș întreba dacă cooperați aici cu Institutul European de eh, Cooperare pentru Inovație au existat uh, propuneri uh, în cadrul programului cadru numărul uh, 8 de stabilire a unor legături între aceste probleme și aș vrea să o presia noastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să mă alătur celor care au felicitat uh, și au mulțumit vorbitorilor pentru că ne-au adus aici aceste informații. Am promovat uh, totdeauna acest tip de programe, nu numai în principiu, ci și în ceea ce privește finanțarea lor. Am o întrebare Ați făcut o prezentare foarte frumoasă a activității depuse, o activitate importantă, dar îmi închipui că există și aspecte negative și că ați avut și experiențe negative și că vă gândiți să schimbați pe viitor unele lucruri. Întrebarea mea se referă la viitor, pentru că s-ar părea că v-ați gândit la o fuziune a programelor de cercetare într-un program cadru de cercetare. Despre asta vorbește Comisia, știu, dar mă întrebam dacă ce anume credeți în această privință. Pentru că dumneavoastră vă ocupați de aceste programe și uh, Eh, văd că una din eh, eh, recomandări privește finanțarea pusă la dispoziție. Este oare prevăzut să se finanțeze și zone neacoperite în viitor, de pildă Uh, alte inovații tehnologice care pot fuziona. Poate că e să se prevadă asemenea lucruri cu 5-7 ani înainte, trebuie să ținem seama și de ritmul rapid de evoluție a tehnologiilor și ne-ar interesa vederile dumneavoastră. Doamna Toia, și eu uh, apreciez activitatea care a fost descrisă aici, pe care o cunoaștem, o apreciere care se leagă totuși de îngrijorările exprimate de anumiți colegi, pentru că noi credem că acest evantai de agenții create de uh, comisie nu corespund criteriilor de eficacitate și de necesitate Două lucruri aș vrea să subliniez. E tot mai important să îmbogățim și să facem cât mai eficace această activitate, pentru că azi atenția se îndreaptă mult spre inovație. Dacă am vorbit despre cercetare și inovație, aceste două lucruri se pot privi și ca opuse. De aceea, foarte rapid vă cer, dați-ne un feedback al activității dumneavoastră cum uh, faceți această activitate pentru comisie ca să îi ajutați pe cei care iau decizii? Ce vă, uh, la ce vă așteptați? Ce ați face dacă v-ați aflat de cealaltă parte a mesei? Problema sunt fondurile, problema este o informație mai amănunțită, uh, personal tehnic, care sunt punctele în care vă putem da ajutor. Al doilea lucru, abordarea astăzi a IMM-urilor, mai ales a micro-întreprinderilor, e foarte, e foarte dificil. Nu e vorba doar de o junglă de subiecte, dar o junglă de parcursuri, de programe și de prevederi legale. Cum să facilităm accesul, cum să simplificăm lucrurile, pentru că dacă nu uh, există uh, posibilitatea ca întreprinderile mici și mijlocii să intre în această lume, cum renunț la alte întrebări pentru că nu avem timp. Mulțumesc. Domnule Lambert, aveți acum posibilitatea să răspundeți, dar aveți maxim 10 minute la dispoziție. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și eurodeputaților pentru interesul de care au dat dovadă în legătură cu agenția noastră și cu prezentările pe care le-am făcut. O să încerc acum să răspund la întrebările care mi s-au, adresat, cât mai bine cu putință. Unele dintre întrebări se refereau la discuția uh, din cadrul comisiei și, mm, în fine, nu mi-e foarte ușor să răspund aici. Deci noi suntem o agenție executivă, adică executăm programele în numele comisiei. Uh, deci uh, nu este rolul și chemarea noastră, de fapt, să participăm la discuțiile privind structura viitorului cadru financiar multianual. Așteptările noastre pentru viitor, care sunt ele? E bine, uh, aici uh, suntem foarte atenți la aceste discuții care au loc la comisie, la propunerile, comisia, propunerea comisiei de Uh, de aseară. Și uh, am înțeles că va exista un instrument uh, separat, sigur că asta va trebui confirmat mai târziu, dar am înțeles că va exista un instrument separat pentru IMM-uri și competitivitate. E, va trebui să vedem cum funcționează această legătură cu domeniul nostru. Cât privește programul nostru ca parte a Europei inteligente, o să vedem în ce fel se leagă asta de uh, domeniul uh, de care, la care se ocupă colegii de la DG mm, Enterprise. Uh, nu văd cum lucrurile s-ar putea reintegra însă în domeniul agenției cele care au fost scoase de aici. Apoi, în legătură cu nivelul european. Uh, Eh, e bine, fiecare dintre aceste programe are o dimensiune europeană clară. În unele programe chiar eh, cerem, de exemplu, să participe trei parteneri din trei state membre diferite Eh, sigur, statele eh, membre au propriile lor programe naționale și este important însă să demonstrăm aici care este valoarea adăugată europeană eh, pentru a mm, face cunoscute competențele și cele mai bune practici mm, traversând frontierele naționale. Asta este dimensiunea europeană. În legătură cu agențiile, să avem mai multe, să avem mai puține. Sigur, asta este, de fapt, o întrebare pentru Comisie și pentru Parlament. Ați menționat, doamnă Merkis, relația și legătura uh, dintre două agenții. Uh, și azi, într-adevăr, ieri am avut o discuție uh, cu colegii noștri. De și încercăm întotdeauna să găsim niște uh, ocazii de colaborare mai bune. Și, într-adevăr, uh, la discuția de, de ieri am uh, ajuns la concluzia că vom reuși să colaborăm mai bine cu colegii care lucrează în acest domeniu. Apoi, în legătură cu comentariile făcute domnul Thomas, într-adevăr, ne bucurăm foarte mult să constatăm că vă interesează și apreciați atât de mult activitatea noastră o să-l rog însă pe colegul meu acum să răspundă uh, întrebării referitoare la rețea. Da, cred că este o întrebare din partea doamnei Jordan. Există, uh, eu știu, un oarecare sentiment că nu există o repartizare egală între statele membre. Uh, ei bine, cred că programele noastre sunt deschise tuturor uh, statelor membre deci avem uh, rețeau, avem 600 de parteneri în toate uh, statele membre, așa că nu văd uh, să existe vreo dovadă că aceste programe lipsesc sau că nu există în unele state membre. Nu am auzit să se întâmple așa. Cum că ar exista o repartizare, că nu ar exista o repartizare egală. Doamna Riera a, ne-a întrebat dacă avem și experiențe și puncte negative. Pentru că, sigur că în prezentare subliniem aspectele pozitive. Deci întrebarea este relevantă. Da, cred că în viitor va trebui să ne străduim mai mult în ceea ce privește modernizarea și simplificarea. Nu putem să venim aici și să zicem că totul este perfect, nu? Dar de aceea spun că în viitor va fi nevoie uh, Eh, în special sub o umbrelă mai amplă a cadrului strategic eh, comun, vom încerca mai mult să ne simplificăm activitatea, în special pentru în avantajul IMM-urilor. Bun. Eh, cred că s-a mai pus o întrebare din partea doamnei Toia, ce puteți face pentru noi? E bine, uh, în viitor, în cadrul noii perspective financiare, am dorit ca această agenție uh, să aibă sarcini uh, coerente, să nu ni se ceară să mm, facem, uh, eu știu, o gamă așa ad hoc de, de, de sarcini și de responsabilități. Sigur că nu e locul meu neapărat să comentez, dar dacă mă întrebați, eu zic că ar în viitor n-ar fi rău să existe o agenție pentru IMM-uri. Uh, bun. Și dacă îmi permiteți acum, o să dau uh, vorba, uh, cuvântul colegului meu care să răspundă în legătură cu rețeaua. How we work with national o uh, întrebare s-a referit la punctele de contact. Uh, avem un grup uh, comun de lucru în care unii dintre partenerii rețelei noastre încearcă să vadă cum pot lucra practic împreună astfel încât rețeaua să poată oferi și serviciile unui punct de contact la nivel național sau regional. E foarte important să vedem cum uh, pot uh, să uh, se situeze pe poziții complementare fără să intre în competiție aceste puncte. La întrebarea privitoare la terțe state, avem puncte de contact deja în Tunisia și în Egipt, de asemenea în Ucraina, care e cel mai recent dintre membri, o să implementăm un singur centru în aceste țări pentru că ne concentrăm pe Europa și ar fi interesant să vedem cum îi putem sprijini pe viitor să joace un rol în dezvoltarea sectorului privat, să spunem, uh, de uh, business. Încercăm să-i sprijinim, sigur că nu-i finanțăm, uh, rolul nostru este prin urmare limitat și încercăm să stabilim contacte între membrii ai rețelei și instituții europene astfel încât să se găsească posibilități de sprijin pentru uh, aceste țări. Există, evident, mai multe posibilități și aș fi interesat să aud aici și vorbindu-se despre ele. Uh, nevoile diferite ale întreprinderilor mici și mijlocii din țări diferite, sigur că tipul de nevoi e foarte diferit în noile state membre, de pildă, uh, mai era încă nevoie de informație Eh, acum eh, în alte țări este mai degrabă nevoie să se extindă businessul. Putem vedea că există nevoi mereu crescute de găsirea de oportunități și de parteneri de business în alte țări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lambert, doamnelor, domnilor pentru informațiile oferite, pentru răspunsurile oferite la întrebări. Cred că a fost foarte important să aflăm toate aceste lucruri astăzi, mai ales uh, în legătură cu dezbaterile care au loc și care vor avea loc în viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la vot. Thank you.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 Doamnelor și domnilor, ajungem la vot. Sper că sunteți prezenți cu toții, că aveți cu dumneavoastră cartelele de vot. we try? Facem o încercare. Testăm uh, votul electronic. Perhaps it's possible that we start with the procedure. Am să vă rog să începem cu procedura. Încercăm, testăm uh, sistemul de vot electronic. Cine este de părere că dimineața când începem ar trebui să fim punctuali? Cine este pentru, cine este împotrivă? Se închide votul și rezultatul este minunat. Cine sunt cei șase? îi cunosc foarte bine. Vom face un raport despre asta. Vă mulțumesc tuturor. Începem. Avem o serie de voturi de dus la bun sfârșit. Dacă îmi permiteți, dacă am să vă rog să mă ascultați câteva minute pentru că ne va ușura viața. Aș dori să vă spun o propoziție. Avem un vot uh, important față, cu privire la raportul uh, privind materiile prime, uh, fără a începe o mare dezbatere, dar eu am primit lista de vot ieri seara la 9. Uh, am stabilit că vom avea un plan concret despre cum uh, va funcționa problema listelor de vot. Se pare că nu funcționează la fel de bine lucrurile cum am stabilit. Am să vă spun că data viitoare, când primim lista de vot la ora 9 seara, nu mai uh, țin votul. Trebuie să vă spun că de data asta a fost ultima dată. Cu acesta am încheiat acest punct. Trecem la punctul 4, modificarea regulamentului 521 pe 2008 al Consiliului de înființare a întreprinderii comune pile de combustie și hidrogen. Aici am uh, discutat cu coordonatorii um, subiectul și cum nu a existat obiecții, vom uh, proceda ca atare. Claude uh, Turmes. Noi am vrut să ne abținem, nu pentru că nu ni se pare o tehnologie bună cea a pilelor de combustie pentru viitor, ci pentru că uh, Uh, avem senzația că Comisia nu ne dă informațiile complete cu privire la cât de bună sau rea este această întreprindere comună. Cred că ar fi important ca după uh, vacanța de vară să încercăm să, reu- să înțelegem despre ce este vorba, pentru că am senzația că nu avem informații complete. Președintele, pentru că dispui de unele informații pe care, de la comisie pe care noi nu le avem de fiecare dată, uh, cred că um, o să preluăm această, sub, uh, această sugestie. Deocamdată însă am decis așa. Trecem la punctul 5. Modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit construit în cadrul programului Galileo. Au existat discuții și negocieri și multă muncă Colegul Glante, din păcate, nu este prezent, însă a depus foarte multe eforturi în acest uh, sens. Acum trebuie să supunem la vot textul de compromis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Vot final. Trebuie să, să fie vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci opt pentru, patru împotrivă, se adoptă. Eh, vreau doar să amintesc că nu am cartela de vot. Da, lipsește o cartelă de vot. Doamnă Eck, intervenție fără microfon. Domnul Panayotov votează, dar nu are cartelă. Încă o persoană fără cartelă? Domnul Hanan? Domnule președinte, nu am, uh, nu mi-a funcționat aparatul, dar poate că nu m-am orientat eu bine. Das weiß ich jetzt auch nicht. N-aș ști să vă spun, la astfel de întrebări nu pot să răspund. Însă vă mulțumesc pentru intervenție. Celelalte două intervenții le-am uh, luat am luat notă de ele. Uh, trecem la uh, rezoluția legislativă. Votăm din nou electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci și șapte la trei cu patru abțineri. Am să îi mai întreb pe cei fără cartelă, doamnă Toia pentru, deci 38 și domnul Panayotov pentru. 39 la 3 cu 4 abțineri se adoptă. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc tuturor colegilor care au depus uh, eforturi pentru acest uh, raport. Trecem la raportul de inițiativă cu privire la materiile prime, un raport uh, al domnului Butikofer în cooperare cu mulți colegi, uh, multe amendamente, dar și multe amendamente de compromis. Începem. Am nevoie de o persoană în dreapta mea care să fie responsabilă. Nimeni? Atunci voi fi eu. Începem cu compromisul 2, dacă văd bine, spune președintele. Da, compromisul 1 e logic. De obicei începem cu compromisul 1 și nu cu compromisul 2. Vă mulțumesc pentru sugestia dumneavoastră. Așadar, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3A. Pentru.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 S-a închis votul și se respinge. Există cei care nu au cartela de vot. Cum votează ei? Împotrivă? Împotrivă și împotrivă. Deci se respinge. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 121 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, Doriți să verificăm amendamentul 152? Verificăm electronic amendamentul 152. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 181 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Verificăm așadar 181, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 183 pentru, împotrivă,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 S-a închis votul și se adoptă. A patra parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 194. Pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm 194, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 206 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 208 pe două părți. 225, verificăm electronic, 225. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 208 pe două părți. Doar a doua parte pentru 208. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 231 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, să verificăm electronic a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 235 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 257 pentru. Împotrivă. Abțineri s-a respins, cred. 240 pentru. Să verificăm. Verificăm 257 prin vot electronic s-a deschis votul. Și s-a închis votul și este respins. 240 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 241 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 251 vot pe părți. Doar a doua parte am dreptate? Deci doar a treia parte se votează. Doar a, doar a doua parte se uh, corectează președintele. Deci, 251, a doua parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. A treia parte acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 255 pentru. Împotrivă? abțineri se respinge, 256 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 258 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 265 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se adoptă, se corectează președintele. Era clar. Compromisul 29. Pentru. Domnul Turmes îl ceartă pe președinte. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la faimoasele considerente. Amendamentul 8. Cu amendament oral Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm electronic. Verificăm electronic a doua parte. S-a închis votul și se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 este caduc, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă numai amendamente din partea domnului Butikofer. 25, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, cu amendament oral. Prea târziu, spune președintele. Amendamentul 22. Pentru. E prea târziu. Amendamentul 22. Pentru. Amendamentul 22 pentru, împotrivă. Vot, voturi împotrivă, pot să le, puteți mai, să mai ridicați o dată mână. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, 4, 5. Putem să le votăm împreună? 3, 4, 5. Cine este pentru? 3, 4 și 6 se corectează președintele. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează considerentul C. Vot pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliniatul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai sunt avizele. Ba nu, aliniatul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aviz DV 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, de 11 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 este caduc, prima parte este caducă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, 14 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 18, a doua parte, pentru... Deci, a doua parte cu amendament oral, cine se pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pe două părți, 20 se corectează președintele, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pe două părți, dar votăm numai prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la avizul INTA. Aliniatul 2 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Iarăși numai prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la aliniatul 12. Prima parte este rezolvată, a doua parte cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pe două părți. Prima parte împotrivă. <laughs> V-am păcălit, spune președintele. 15. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Iată, era corect. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Avizul Envy. 4. A doua parte, numai cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, verificăm electronic. 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și cei care nu au cartela de vot? Doamna Toia, pentru, împotrivă? Bun, este suficient. Intervenție fără microfon. Pentru sau împotrivă? Întreabă domnul președinte. Dar aveți cartela, în regulă, deci s-a rezolvat. Șapte Pentru. Împotrivă. Se respinge. Zece A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă, se corectează președintele. Era clar, mă scuzați, era greșeala mea, spune președintele. 14. Pentru 14. Trebuie să votăm 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 18. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Socialiștii? Da sau nu? Trebuie să ridicați mâna, dacă nu, voi crede că nu sunteți în sală. Bun, deci se respinge. Mai votăm o dată, vă rog. Cine este pentru? Bun, se adoptă. 22, a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. 24. Probleme? Avem aici un amendament oral. Are cineva obiecție la amendamentul oral? Bun. Domnul Bizicofer se opune. Până acum am acceptat toate amendamentele orale. Dacă doar o singură persoană obiectează, nu se acceptă acest amendament oral. Deci votăm aliniatul 24 fără amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Trecem la 28. Prima parte, a doua parte o votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la Agri. Toate comisiile au lucrat la acest, uh, la acest raport. Aproape fiecare comisie ne-a dat un aviz. Incredibil. Trebuie să scriem o scrisoare acestor uh, comisiei care nu a lucrat pentru că s-a, s-a sustras de la muncă. Uh, Agri. Aliniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru? Împotrivă? 3. Pentru? Împotrivă? Doriți să verificăm? Bun, verificăm. Verificăm aliniatul 3. S-a deschis votul. S-a, s închis votul. În regulă. Numărul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 9. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pot să mai văd o dată? 17. Cine este pentru? 17 pentru, împotrivă. Deci se respinge. 18 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 20 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la votul final, prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. Ba, nu, se adoptă, glumește președintele. Felicitări! Doamna Toia, dumneavoastră ați votat uh, pentru. Domnul Rubi dorește să facă o explicație. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe colegul Butikofer pentru că am avut negocieri dificile, dar um, care au fost conduse într-un mod foarte eficient. În cea mai mare parte a raportului am putut ajunge la bune compromisuri. Aș dori însă să mă plâng în mod oficial și aș vrea ca acest lucru să fie consemnat în procesul verbal. Deci aș dori să mă plâng de faptul că din, par, din afara Parlamentului au existat au existat uh, intervenții de, de, din partea unor lobbyiști care nu sunt înscriși în registrul de lobbyiști ai Parlamentului, care au calomniat deputați și aș dori ca din partea comisiei noastre să se depună o uh, reclamație la Secretariatul Parlamentului uh, pentru ca această defăimare la care am fost supuși să fie sancționate. Nu se poate ca o astfel de campanie de ponegrire a unor deputați individuali să fie, um, să fie acceptată de către acest uh, Parlament. Văd de pe urma aplauzelor că, ar trebui, că va trebui să uh, luăm unele măsuri, va trebui să vedem cum facem asta. Trec la punctul 7 și anume poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget pentru 2012. Dau acum cuvântul surpriză, spune președintele, domnului raportor Dutikofer. You have the floor. Danke, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a adoptat și și-a prezentat proiectul de buget pe 20 aprilie și, după cum știe toată lumea, au propus o creștere în credit în uh, plăți și în angajamente de plată, mai ales pentru că există încă plăți uh, neefectuate din anul trecut. Adoptarea proiectului de buget de către Consiliu este programată pentru săptămâna viitoare și transmiterea către Parlament urmează să aibă loc la, înainte de finalul lunii iulie, în săptămâna cu 25 iulie. Pe 11 iulie a avut loc un trialog, va avea loc un trialog între Parlament, Comisie și Consiliu, însă Comisia noastră nu are dreptul să participe la acest trialog mai târziu s-ar putea să ni se dea acest drept. Ne așteptăm din partea Consiliului să propună reduceri uh, destul de mari în creditele de plată la acel trilog. Raportul Balzani, baza acestui uh, trilog, a subliniat cel puțin de cinci ori poziții care au fost sprijinite de către uh, comisia noastră. Drept urmare, trebuie să fim recunoscători doamnei Balzani că uh, a preluat sugestiile noastre și le-a apărat um, și în Comisia pentru Bugete și în uh, plenară. Dumneiei în acest raport s-a pronunțat împotriva unor reduceri orizontale extinse ale bugetului, a subliniat necesitatea de a alinea bugetul la obiectivele strategiei Europa 2020, regretă faptul că uh, angajamentele de plată uh, sunt, care sunt propuse sunt mai mari decât în trecut, ele nu sunt prevăzute în cadrul financiar multianual, apoi uh, uh, prioritățile cu privire la energia durabilă, iar apoi uh, angajamentele de plată pentru programele SIP. S-a aprobat și programul de cercetare Euratom pentru 2012-2013 și Parlamentul în mai a pregătit o listă pentru proiecte pilot și acțiuni pe care a, a trimis-o comisiei. Reacția din partea comisiei urmează să ne parvină săptămâna viitoare și va fi o bază pentru deciziile în această comisie pentru a vedea care propuneri de proiect pilot și acțiuni pregătitoare propuse de către membrii noștri vor fi Uh, sprijinite de către întreaga noastră comisie. Acest lucru se va discuta săptămâna viitoare în reuniuni cu raportorii din umbră pentru a pregăti uh, decizia comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Hall! Thank you. Um... I think we have to admit that... Mulțumesc. Cred că trebuie să recunoaștem faptul că traversăm o perioadă dificilă. Așadar, cât privește bugetul pe 2012, eu aș dori să văd o închez, înghețare. Cred că această creștere a plăților de 4, ceva la sută nu este realistă și fezabilă. Dar, acestea fiind zise, sigur că există o serie de lucruri care sunt prioritare pentru noi, ceea ce înseamnă că trebuie să operăm niște reajustări. Dacă cheltuim mai mult în anumite domenii, va trebui să cheltuim mai puțin în altele. Și trebuie, sunt domenii în care, într-adevăr, trebuie să cheltuim mai mult și care nu reies neapărat din bugetul Comisiei. Ei, unul dintre acest domenii este energia. Energia spune tot timpul că Comisia este uh, un domeniu cheie, dar bugetul uh, constată că se face aici o, uh, se prevede o scădere. Și în ciuda faptului așadar că Comisia tot timpul spune uh, cât este de important să planifici cu exactitate, totuși există linii separate și uh, care trebuie să fie finanțate, lucru care este esențial pentru păstrarea locurilor de muncă, cât și pentru atingerea țintelor privind uh, uh mediu în acest uh, subplan de buget. Uh, pe de altă parte, așadar, sigur că este problema uh, finanțării ITRE, care este de 1,7 miliarde Trebuie să asigurăm finanțarea și pentru alte proiecte energetice în care se ridică la 350 de milioane și numai 100 de milioane pentru resursele regenerabile. Deci aici ceva e greșit dacă ne uităm la echilibrul uh, acestui buget și dacă stabilim că resursele regenerabile reprezintă chiar miezul, cheia a ceea ce dorim să atingem în ceea ce privește țintele noastre și uh, cea din Europa, din strategia Europa 2020, atunci trebuie să alocăm și fondurile necesare în loc să ne apucăm să finanțăm altceva care nu reprezintă neapărat prioritățile noastre. Mulțumesc, mai dorește nimeni să intervină? Domnule Butikofer pe scurt la final. Nu știu dacă ar trebui să vă atrag atenția asupra acestui fapt, dar o voi face uh, pentru siguranță. Această reuniune a raportorilor din umbră urmează să aibă loc pe 7 iulie. Atunci vom, putea avea, vom avea poziția Coreper și răspunsul Comisiei și putem să le discutăm. Termenul limită pentru amendamente la Comisia ITRE este 23 august la prânz. În Comisia pentru Buget, termenul de amendamente este 8 septembrie la prânz. Votul în Comisia ITRE va avea loc pe 30 august și, bineînțeles, deputații sunt uh, invitați să pregătească și să depună amendamente. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Eck. Mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați permis să intervin așa târziu. Din punct de vedere principial, cred că este foarte important să subliniem uh, acest uh, lucru cu privire la inter. Când vorbim despre uh, sursele regenerabile, nu, energia nucleară și mai departe, dacă e să cheltuim banii pe ceva, atunci trebuie să avem și competențe decizionale. Ceea ce nu avem la ITER și asta e o chestie esențială pe care trebuie să o lămurim cu Consiliul. Uh, fie renunțăm, fie ni se acordă competență uh, de codecizie și aici mulțumesc. Paul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez faptul că Parlamentul a susținut uh, crearea Institutului European de Tehnologie și aici am prevăzut o sumă inițială de 3 miliarde uh, Uh, ca să creăm uh, societatea noastră bazată pe uh, cunoștințe. S-a rămas la cifra de 300 de milioane până la urmă. Și ar trebui să fie clar tuturor că universitățile, profesorii și elevii, studenții, joacă un rol foarte important și că cunoștințele de care dispunem trebuie să ajungă la ei. Ar trebui așadar să contribuim la o mai bună educație, astfel încât uh, Uh, ceea ce se cercetează în cadrul celui de-al șaptelea și de-al optulea program cadru să ajungă la oameni și mai ales la IMM-uri. Deci aici există un rol foarte important. Mulțumesc! Já se omlouvám, ale eh, nestihl jsem se přihlásit. Mulțumesc, domnule președinte, îmi pare foarte rău, dar n-am putut să iau cuvântul eh, înaintea domnului Bütikofer. Eh, voi fi foarte scurt însă. În viața Consiliului avem o problemă cu traducerea în engleză, spune președintele. Jestli je překlad. Děkuji. Da. Eh, takže se omezím na eh, krátkou poznámku eh, ohledně agentury Galilea GSA. Podle... Aș dori să spun câteva lucruri care privesc agenția. După datele pe care le am la dispoziția mea, e vorba de avizul Consiliului. Consiliul dorește să limiteze resursele financiare lucru care pune în pericol deplasarea practică a agenției la Praga. Și, la fel ca și colegul Olm, uh, uh, cred că există domenii în care trebuie să facem economii și domenii în care Trebuie mai degrabă să ne subliniem activitățile și asta se referă în primul rând la agenția uh, și la programul Galileo. Asta e ce am de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, am să vă spun că pe 23 august este termenul limită pentru amendamente și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 8, controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase. Colegul Henin este raportor și îi voi da și cuvântul. Vă rog, domnule Henin. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc călduros tuturor colaboratorilor care au lucrat la acest dosar și, în special, uh, colaboratoarea care se află lângă dumneavoastră, domnule președinte, și care s-a remarcat într-adevăr în acest dosar. Am ținut seama de tot ceea ce s-a discutat la ședința anterioară, am, făcut, am venit cu o serie de amendamente care țin seama de orientările pe care dorim să le imprimăm. În special faptul că există posibilități prea mari de derogare, de aceea ne-am gândit că e mai bine să canalizăm mai strâns lucrurile, astfel încât subcontractarea să fie luată în considerare în toate aspectele și nu doar în ceea ce privește uh, securitatea, pentru ca uh, termenele să fie stabilite cu precizie dacă ne apucăm să folosim niște termeni prea vagi, uh, nu este bine. Dacă lămurim lucrurile, atunci uh, securitatea va fi maximă în permanență pentru toate întreprinderile, fără să punem uh, bariere în calea funcționării acestui sector economic. Pentru că am ținut seama de ce s-a întâmplat în lume în ultima vreme, riscurile naturale, catastrofele naturale și am dorit să atragem atenția asupra unui număr de sectoare uh, Eh, care nu ni se păreau suficient de eh, bine luate în considerare, în special transportul substanțelor periculoase și anumite uh, amplasamente și situri petroliere sau de altă natură, cele care sunt tratate de activitățile industriale, care uh, intră în domeniul de aplicare al acestei uh, protecții. Ei, nu o să intru acum în detaliu despre amendamentele care au fost elaborate, vreau doar să insist încă o dată uh, și să conchid cu tărie cu privire la nevoia exprimată de o serie întreagă de parlamentari și anume aceea de a ține într-adevăr seamă uh, salariații uh, și bogăția lor uh, pentru că ei sunt primii care se confruntă cu dificultățile, ei sunt primii care participă direct la procesul de elaborare și de fabricație și de producție și ar fi într-adevăr uh, păcat și greșit ca ei să nu poată să participe la acest proces de asigurare a securității în cadrul întreprinderii. Bun, sigur că mai avem o să ne întreagă de uh, comentarii uh, și suntem dispuși să discutăm în continuare. Mulțumesc! Bubinska. Doamna colarska bubinska Uh, mulțumesc. Aș dori să vorbesc în numele uh, uh, colegului meu, Mesaroș, care este un, unul din substituții raportor și să mă aflu aici ca să vă transmit o parte din comentariile lui. Am să vă citesc textul. Accidentele din trecut provocate de substanțe periculoase afectează întregul domeniu a producției industriale și ele trebuie să fie supuse unui mecanism corespunzător de control. Un rol crucial în cazuri de accident trebuie să deplinească aceste comitete. E vorba de revizia care urmărește Uh, creșterea uh, elementelor de siguranță. Elementele cheie sunt următoarele. Același nivel de protecție trebuie asigurat uh, și acesta este principiul pe care trebuie să-l urmăm cu precădere. Conform cele de-a doua directive, este necesar să operăm reviziuni pentru a ridica nivelul de siguranță. E vorba de uh, noul regulament privitor la etichetarea produselor periculoase, care urmează să intre uh, în vigoare din 2015. O clasificare mai precisă a substanțelor periculoase și o mai bună implementare a regulilor este în interesul tuturor. Abordarea propunerii face posibile distingerea între uh, nivelul de siguranță în funcție de periculozitatea substanțelor utilizate. Prevederile nu uh, trebuie însă să depășească uh, domeniul la care se referă directiva, de pildă transporturile ar trebui excluse. Clauzele de derogare ar trebui să asigure oarecare flexibilitate în anumite împrejutări, dar nu exceptarea de la regulile directivei. Prin urmare, criteriile de derogare ar trebui incluse în textul directivei și nu precizate ulterior într-un stadiu ulterior. Informațiile destinate publicului despre aceste informații trebuie furnizate, puse la dispoziție în limite corespunzătoare. Inspecțiile efectuate la nivelul statelor membre trebuie armonizate pentru a se reduce costurile administrative. Vă mulțumesc. Doamna Toia, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-mi exprim aprecierea față de raportori, de secretariat care au abordat această materie, care uneori este clară în alegerile de fond, să înțelege ce dorim să facem, în ce direcție să mergem. În sub alte aspecte, uh, se intră în analiza unor texte care nu cred că țin de un nivel parlamentar, pentru că sunt mult prea tehnice. Înțeleg, prin urmare, complexitatea muncii depuse și o apreciez. Aș dori să spun și în numele grupului meu că am examinat uh, atât amendamentele propuse de raportor, cât și uh, altele și aș vrea să rezum astfel lucrurile. Suntem conștienți cu toții că și în lumina unor evenimente uh, recente care nu ne-au afectat pe toți și au uh, demonstrat cum de multe ori tehnica uh, și toate uh, aparatele de siguranță sunt fragile în fața unor evenimente naturale sau imprevizibile și toate acestea ne-au ridicat nivelul de sensibilitate și de atenție. Prin urmare, există un interes cu adevărat puternic în acest moment în toate politicile noastre europene și avem una din legislațiile cele mai avansate, să ne menținem nivelul de prevenție, de reglementare și de operare în fazele de în situațiile de urgență. Deci din punctul de vedere al comisiei noastre, nu numai a comisiei de mediu, e foarte important să obținem o legislație riguroasă și corespunzătoare pe aceste probleme. Siguranța pe care trebuie să o oferim cetățenilor, prevenția care trebuie aplicată și controlele trebuie să-și găsească un punct de echilibru, acestea sunt exigențe prioritare, dar trebuie să găsim acest punct de echilibru care este posibil între aceste cerințe prioritare uh, siguranța celor care muncesc, a mediului, a teritoriului, cu cerințele la fel de legitime, să spunem, ale realității productive, mai ales în acele sectoare care sunt deja, cum ar fi industria chimică, care deja fac un efort foarte mare pentru a se conforma uh, reglementărilor europene și trebuie să găsim acest punct de echilibru ținând seama de prioritatea cerinței de siguranță. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, de pildă, întreaga potențare, să zicem așa, a normelor care afectează toate sectoarele, uneori uh, sunt pozitive. Eu privesc uh, favorabil, de pildă, introducerea acelei uh, uh părți uh, privitoare la uh, delegarea unor lucrări, pentru că de multe ori întreprinderea principală are la dispoziție toate mijloacele, dar Um, întreprinderile subsidiare nu respectă toate aceste norme. De aceea și mă adresez raportorului în ceea ce privește uh, mărirea periodicității uh, controlelor. Eu nu cred că cantitatea contează, ci mai curând severitatea acestor controle certitudinea că organele care efectuează controlul sunt pe deplin responsabile. Eu cred în controle uh, și în autoritatea acestor uh, subiecte, cărora trebuie să li se creeze posibilități de a-și face datoria. Nu e vorba de cantitatea de controle, ci de calitatea acestora. Când aud uh, că se spune sunt prea multe controle, uh, Uh, și uh, controlele devin superficiale, atunci mă sperie situația. Trebuie să găsim drumul cel bun și în ceea ce privește informarea. Cred că e un punct delicat pentru că informarea, uh, transparența sunt lucruri esențiale, dar când oferim prea multe informații, prea tehnice, cetățeanul atunci nu mai poate să utilizeze aceste informații. Deci informație adecvată în formă, în cantitate și în modul de prezentare dar mai ales de plina responsabilitate a organelor care efectuează uh, control, uh, supraveghere și uh, supraveghere supravegherea aplicării normelor. Deci eu aș insista mai ales pe responsabilizare pentru a se oferi uh, informațiile potrivite. Dacă trebuie mărit numărul lor, bun, uh, dar nu trebuie să cădem în capcana de a crede că cantitatea aduce automat și calitate. Deci informații necesare, clare și la momentul potrivit. Acesta ar fi uh, o abordare care poate uh, duce la o situație de echilibru respectând prioritatea siguranței. Vom colabora și noi prin uh, amendamente ca să vedem ce compromise, uh, ce, ce compromisuri și ce completări se pot aduce. Vă mulțumesc. Merci, monsieur. Doamna Rivasi. Uh, moi, je voudrais d'abord... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru că a ținut seama de discuțiile pe care le-am avut aici în cadrul comisiei noastre. Eu aș vrea să insist asupra anumitor aspecte cu care m-am confruntat atunci când am dat parte la o inspecție generală din Franța în urma uh, accidentului care a avut loc la Toulouse. E bine, pentru mine, într-adevăr, un punct foarte important este informarea am auzit ce a spus colega noastră și cred că, într-adevăr, trebuie să spunem că dacă este cineva pe care trebuie, să, care trebuie să fie informat în primul rând, aceștia sunt lucrătorii în legătură cu securitatea. Dar trebuie să-i informăm în egală măsură și pe vecini, pe toți cei din zonă. Uh, unii însă se ascund în spatele așa zisului uh, secret profesional. Deci trebuie să fim foarte atenți. Uh, nu e chestia cu cantitatea și cu calitatea. Eu am încredere în comunitate și doresc ca ei să pună întrebări și aici sectorul industrial respectiv trebuie să informeze oamenii. Sigur, Eh, asta se face la cerere, dar atunci când există astfel de instalații și de echipamente, trebuie să se creeze un loc și un eh, instrument care să permită comunicarea acestor informații către comunitate, pentru că dacă ei nu știu, nici nu vor solicita informația. În Franța uh, există o asociație um, loc, uh, pentru informarea comunităților locale care se întâlnește o dată pe an pentru a transmite aceste informații. Trebuie ca oamenii să știe de existența ei. Apoi mai e și chestiunea cu evaluarea riscurilor. E bine, în această directivă trebuie să existe într-adevăr o evaluare a riscurilor făcute și de către producător sau de operator, dar controlat uh, de autoritățile uh, competente. Și asta ține de perimetrul de securitate, pentru că uh, în caz de accident vor exista decese și deci acest perimetru trebuie să fie inclus în perimetrul instalațiilor, dacă este în afară, atunci trebuie să există posibilitatea de a cumpăra aceste terenuri, pentru că de multe ori, uh, dacă apare o explozie, să zicem, asta depășește uh, perimetrul conform definiției sale. Deci trebuie să creăm niște sisteme de siguranță mai ample. Cât privește controlele și inspecțiile, sigur că sunt importante și nu e musai neapărat să mulțim aceste controle. Dacă ă, trei ă, inspectori controlează un număr foarte mare de instalații, ă, nici mare rost să le facă. Deci trebuie să existe mijloace de finanțare pentru a asigura un număr suficient. Apoi e nevoie să existe o autoritate independentă. Vă asigur că în momentul în care am văzut în Japonia autoritățile, ce fac acolo? Ei bine, ele depind de Ministerul Industriei. Deci se simțea foarte bine că aveau legătură cu Ministerul uh, Industriei și când nu respectau uh, măsurile de securitate, spuneau că nu aveau posibilitatea de a opri sau de a, uh, eu știu, suspenda sau de a sancționa operatorul. De aceea este foarte important ca autoritățile să fie independente de operator pentru a exista această posibilitate de sancționare. Eh, altfel, eh, nu sunt decât vorbe în vânt. Trebuie să existe mijloacele de a li se spune operatorilor ați depășit pragul de risc, nu informați eh, corect oamenii, pentru că altfel apar accidentele și este prea târziu, toată lumea suferă consecințele. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am să dau încă o dată cuvântul Comisiei și domnului Allen. Mă scuzați, doamna Toia mai avea o întrebare. Eh, grazie, președinte. Da, mulțumesc. Întrebarea mea este... Eh, am lăsat deoparte un punct important. Vreau să mulțumesc raportorului care a introdus deja lucruri eh, noi, deci atenția acordată muncitorilor din întreprinderea respectivă și mi-am adus aminte, într-adevăr, aceasta este prima noastră preocupare. Nu există acest punct. Raportorul a introdus. Doresc să-mi exprim aprecierea. Vă mulțumesc. Domnul Alan. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Euh, vu euh, euh, O să mă exprim în franceză uh, ca să răspund mai bine intervențiilor care s-au făcut în franceză. În primul rând, uh, Comisia a citit cu mare interes uh, proiectul de raport al raportorului dumneavoastră și am ascultat uh, cu mare interes comentariile care s-au făcut astăzi. Așadar, o să mă limitez a face câteva comentarii legate care țin de propunere. Cât privește informarea publicului, așadar, această directivă are obiectivul de a crea niște sisteme de prevenire sau de prevenție. Ceea ce înseamnă, pe de o parte, că există astfel de măsuri în interiorul întreprinderii și, în egală măsură, pentru a preveni consecințele în caz de accident. Deci, informația trebuie să ajungă la public. Deci, atunci, informația înseamnă că trebuie să fie inteligibilă, nu trebuie să fie foarte tehnică, Uh, ci să permită oamenilor să înțeleagă uh, riscurile și ce trebuie să facă în caz de accidente și să știe care sunt tipurile de accidente, așadar. În momentul în care partea populației este informată în legătură cu aceste uh, instalații, trebuie că ea trebuie, uh, ea trebuie să fie informată cu privire la riscurile și la măsurile de securitate luate. Deci ăsta e scopul informării. Trebuie informată pentru că are dreptul la informații și trebuie să fie informată în legătură cu comportamentele pe care trebuie să le adopte în astfel de uh, situații. E, și ajungem acum la controle și inspecții. Și comisia eh, este foarte eh, încântată să audă că dumneavoastră sunteți foarte interesați de această problemă și dispuși să contribuiți la întărirea sprijinului. Trebuie să existe la nivel național capacitatea de control și de inspecție, lucru foarte, foarte important. Drept care am ascultat cu mare interes propunerile de amendament pe care le-ați făcut Uh, și le așteptăm și pe următoarele, eventual. Dar să știți că noi credem că și frecvența uh, controlelor este importantă și din această cauză am stabilit niște criterii minime de, de inspecție sau niște criterii uh, Mm, ar trebui să fie o dată pe an uh, pentru instalațiile de risc mediu, uh, o dată la trei ani pentru cele cu risc mic și așa mai departe. Lucru care este foarte important pentru a asigura eficacitatea acestei directive, după, pentru că, după cum știți cu toții, uh, nivelul de siguranță al unei instalații sau întreprinderi se degradează cu timpul. Ceea ce înseamnă că aceste controle și inspecții și vizitele la fața locului eh, trebuie eh, făcute mai des, sigur, cu implicarea lucrătorilor. Și cu asta ajung la comentariul legat de participarea lucrătorilor. Sigur eh, că avem directiva cadru care se aplică acestor activități așa cum se arată și în uh, preambulul uh, propunerii noastre, directivă care prevede o gamă întreagă de informare și de uh, implicare a lucrătorilor. Uh, așadar, noi vom analiza aceste propuneri de aceste amendamente în lumina valorii adăugate pe care o aduc. Deci asta trebuie să identificăm pentru a vedea dacă nu există uneori uh, o suprapunere uh, în, uh, cu textele legislative respective. Acum, dacă îmi permite să mai intervin în legătură cu alte două sau trei aspecte, ne întrebăm în legătură cu alte puncte din raport. Despăgubirea victimelor. Asta ține de legislația în materie civilă a statelor membre. Nu există aici un regim armonizat și nu credem că este potrivit aici să introducem niște măsuri uh, cu privire la aceste aspecte legate de compensare, de despăgubire, care țin de materia civilă a statelor membre. Uh, statele membre sunt cele mai bine plasate pentru a stabili acest lucru. Uite. Mai există un amendament tehnic cu privire la termene, în care anumite instalații uh, care uh, ar fi uh, supuse acestei legislații în urma schimbărilor legislative ar trebui aduse în conformitate. Ori lucrul asta nu este întotdeauna posibil. Sigur că un operator poate să schimbe, să decide să schimbe instalația Uh, și în această situație va trebui să se conformeze uh, imediat, deoarece și-a planificat dar în momentul în care apare un eveniment exterior și neprevăzut, cred că trebuie să îi se acorde un uh, oarecare timp. Treaba asta trebuie să o lămurim cu raportorul. Cât privește domeniul de aplicare al directivei, ei bine, s-au făcut o serie de propuneri de extindere a acestui domeniu în raportul dumneavoastră. În primul rând este aspectul militar. Și știți foarte bine că tratatul are dispoziții specifice pentru acest domeniu și chestiunile legate de riscurile de accident sunt gestionate în acest sistem militar pentru instalațiile militare în totalitate, ceea ce se reflectă prin excluderea din propunerea noastră acestui tip de instalații și cred că trebuie să menținem această gândire. Cât privește transportul, într-adevăr, acesta este o chestiune importantă, transportul substanțelor periculoase, pentru că există riscuri aici, riscuri care nu sunt de același tip. Drept care, legislația privind transportul, care a fost revizuită acum câțiva ani, mi se pare cea mai potrivită și mai eficace în acest domeniu. Și acum, dacă mai îmi dați 3 secunde, domnule președinte, de să vorbesc în legătură cu conductele. Deci, deci în ceea ce privește conductele, pipelines în engleză, eh, Comisia este pe cale să facă un studiu cu privire la riscurile pe care le prezintă aceste instalații. Va mai dura câteva luni până se va finaliza studiul și evident că aceste concluziile studiului vor fi incluse în raportul Comisiei. Cât privește instalațiile petroliere offshore, Știți că anul trecut Comisia a venit cu o comunicare și că lucrăm la o propunere care trebuie să apară anul ăsta pentru a reglementa toate aspectele de siguranță și ecologice ale platformelor petroliere. Așadar, din punctul nostru de vedere, avem nevoie de un instrument mai concret pentru acest tip de activitate care comportă riscuri specifice. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Odi dorește să intervină. Foarte pe scurt, domnule președinte, și eu țin să-l felicit pe raportor pentru atenția acordată acestui subiect și să atrag atenția asupra unui aspect acoperit poate de documentele de lucru și anume a se verifica uh, că sunt corect asigurați cei care exploatează instalațiile pentru toate uh, riscurile, uh, de pildă dacă ne gândim la catastrofa de la British Petroleum, s-a observat că era o societate care se autoasigura și se pare că nu au fost acordate toate reparațiile, dar mă întreb dacă nu ar trebui prevăzut un capitol în care, în cadrul controlului, să se vadă că contractele de asigurare sunt încheiate cu societăți solvabile, ceea ce ar permite să se acopere o serie de prejudicii pentru a avea siguranța că aceste daune de amploare considerabilă nu vor afecta finanțele publice pentru că uh, trebuie să ținem seama de toate consecințele eventuale ale activităților în chestiune. Domnule Mulțumesc, domnule președinte vedem că lucrurile merg înainte. Uh, rolul nostru de parlamentar este să facem ca lucrurile să înainteze pentru a asigura mai multe avantaje societății. Deci este de datoria noastră să facem propuneri care chiar dacă nu sunt luate în considerație imediat, uh, pot să facă să înainteze sistemul să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor. Securitatea celor care lucrează într-o uh, întreprindere înseamnă securitatea întregii societăți. Pentru că atunci când dispare o societate, uh, dispare și bogăția pe care o poate crea și este indispensabil să vorbim de securitate în toate sectoarele, cum, după cum este uh, indispensabil să vorbim despre controle și despre eficacitatea lor, să nu existe sancțiuni care să nu răspundă la cerințele organismelor de control și este în același timp necesar să permitem procesului uh, industrial să continue, dar să-i putem uh, chema la ordine și pe cei care nu respectă uh, reglementul orientările. În uh, rest, vom continua să lucrăm și uh, așteptăm cu mult interes amendamentele. Mulțumesc, domnule președinte. Bedanke mich auch herzlich, darf darauf hinweisen, dass der... Vă mulțumesc, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că termenul pentru amendamente este 6 iulie. Așadar, 6 iulie, termen limită pentru depunerea amendamentelor, pentru că ele se poate fi luate în considerare. Vă mulțumesc tuturor. Cu aceasta am încheiat acest punct numărul 8 de pe ordinea de zi. La 9, chestiuni diverse. Din fericire nu avem nimic. Cu aceasta ajungem la punctul 10 pe care îl puteți citi și dumneavoastră când sunt reuniunile viitoare și cu aceasta sesiunea noastră de astăzi se încheie. Vă mulțumesc!